Colleagues, ladies and gentlemen, welcome. Please be seated. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Bun venit la întâlnirea SED care va fi urmată imediat de ședința comună uh, a comisiilor uh, SED și AFET pentru a-l saluta pe Uh, secretarul general NATO. Această ședință este transmisă pe internet. Uh, prioritate se uh, dă limbilor membrilor se de membri plini, dar pentru că e o ocazie specială, salutăm și prezența altor limbi din punct de vedere al interpretării. O să adoptăm uh, procesele verbale mai târziu. Vă cer acum doar să adoptăm uh, adoptarea ordinei, ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii, consider că agenda uh, a fost uh, adoptată și dau cuvântul uh, domnului David McAllister, șeful uh, președintele Comisiei AFET pentru a-l salta pe distinsul nostru oaspet. Doamnelor și domnilor, este o plăcere să vă salut pe toți la această ședință comună a Comisiei AFET cu subcomitetul SEDE și delegația cu NATO. Este o onoare deosebită, o plăcere pentru noi să vă salutăm în prezența în rândul nostru astăzi, domnule secretar general. Vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc că faceți un schimb, uh, sunteți dispus să faceți un schimb de opinii cu membrii comisiilor noastre. Sunteți uh, o prezență periodică uh, în rândul nostru, deci asta arată cât de important uh, este NATO. În ciuda unor diferențe, în cadrul Parlamentului suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană și NATO trebuie să lucreze mai intens în viitor. Ambele organizații uh, au o mare majoritate a statelor membre, se confruntă cu aceleași uh, pericole, aceleași riscuri, deci trebuie să sporim complementaritatea între Uniunea Europeană și NATO. Am uh, discutat uh, multe chestiuni uh, dificile în cadrul comisiei noastre în ultimele săptămâni și am ajuns uh, la concluzia că mm, peisajul politic general s-a schimbat foarte mult în ultimele luni. Din păcate, trebuie să recunoaștem crizele, instabilitatea, conflictele s-au adâncit. Vorbim de un arc al instabilității în vecinătatea Uniunii Europene și trebuie să spun din păcate că acesta s-a înrăutățit. Evoluțiile din Balcanii uh, Occidentali uh, se uh, accentuează, apoi situația din Siria. ISIS-ul probabil că pierde teren și popularitate în regiune, însă tot ne confruntăm cu consecințele acestei ideologii teroriste aici în Europa. Uh, relațiile cu Turcia, Turcia-NATO trec printr-o perioadă uh, critică. Doamnelor și uh, domnilor, o ultimă observație. Parlamentul European a fost întotdeauna un susținător aprig al cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO și provocările cu care ne confruntăm sunt un motiv să adâncim această cooperare. Așteptăm punctele noastre de vedere, uh, domnule secretar general, în legătură cu evoluțiile recente și uh, cum uh, pot fi acestea privite. Dau cuvântul secretarului general, după care avem timp pentru un schimb de opinii. Încă o dată este o mare plăcere să vă avem în rândul nostru. Mulțumesc foarte mult, David, mulțumesc, Ana, pentru ospitalitatea voastră și pentru că m-ați invitat încă o dată să uh, vorbesc în fața acestor comisii. Am făcut-o de mai multe ori. Ultima oară cel mai recent a fost înaintea de summitul uh, de la uh, Varșovia din iulie anul trecut. Acum mă întorc uh, și mă adresez dumneavoastră cu doar trei săptămâni înainte de întâlnirea la Bruxelles de data aceasta pe 25 mai a șefilor de stat și de guvern. Mă bucur să vă spun că de când m-am întâlnit rândul trecut cu dumneavoastră s-au făcut progrese în legătură cu cooperarea între Uniunea Europeană și NATO. În primul rând, am semnat o declarație împreună cu președintele Juncker și cu președintele Tusk la Varșovia în luna iulie și mai târziu împreună cu un alt reprezentant, Federica Mogherini, în decembrie am convenit asupra 42 de măsuri concrete menite să coopereze cooperarea UE-NATO și întărim cooperarea UE-NATO pe baza faptului că nu toate, to toți membrii UE sunt membrii NATO și nu toți membrii NATO sunt membrii ai Uniunii Europene. Deci, cu uh, un respect de plin pentru autonomia uh, procesului decizional în UE și în NATO, noi respectăm uh, diferențele între cele două structuri, însă în același timp înțelegem că avem mult de câștigat uh, din această cooperare uh, strânsă. Pentru că chiar dacă nu toți membrii sunt aceiași, știm că mai bine de 90% din cei care locuiesc în țările Uniunii Europene locuiesc într-o țară membră NATO și împărtășim același mediu de securitate, aceeași instabilitate în sud cu uh, ISIL, uh, cu violență, uh, Uh, Orientul Mijlociu și Africa de Nord și de asemenea avem aceleași provocări din uh, partea Rusiei care este tot mai uh, prezentă. Deci în aceste condiții vrem să întărim această cooperare UE-NATO și exact acest lucru l-am făcut cu o declarație comună și cu cele 42 de măsuri pe care acum le punem în aplicare. Și de asemenea cele 42 de măsuri se referă la modul în care putem să lucrăm mai de aproape în ceea ce privește apărarea cibernetică, uh, operațiuni, exerciții militare și în multe alte privințe. Și ceea ce este optim este că facem progrese și înaltul reprezentant Mogherini uh, va raporta în fața Consiliului European în iunie, iar eu în fața Consiliului NATO tot în iunie, în legătură cu progresele pe care le-am uh, făcut și vom analiza ce se poate face mai mult uh, pentru a întări și mai mult cooperarea noastră. Ceea ce este bine este nu numai că punem în aplicare măsuri concrete, ci am fost în măsură să schimbăm cultura. Acum, cooperarea este norma, este un lucru normal normal uh, în relația dintre Uniunea Europeană și NATO. Înainte era mai degrabă excepția. De aceea sunt încântat uh, să încep prin a vă spune că facem progrese, am ridicat pe, un, pe o altă treaptă uh, cooperarea NATO-UE. Acesta a fost și mesajul meu uh, pentru ministrii Uniunii Europene ai apărării care s-au întâlnit uh, săptămâna trecută în Malta Uh, le-am uh, spus că avem exemple concrete, vizibile, uh, în legătură cu modul în care cooperăm în Mediterană, chiar în largul coastelor um, Maltei. Operațiunea Sea Guardian dă un sprijin operațiunii Uniunii Europene, operațiunea Sofia, în Mediterana Centrală. Anul uh, trecut am, uh, luna trecută pardon, am avut patru vase, trei uh, avioane care decolează de pe vase și alte active militare. Lucrăm de asemenea împreună în Marea Egee pentru a pune în aplicare un acordul uh, dintre Uniunea Europeană și Turcia în ceea ce privește contracararea valului de migranți uh, ilegali. Acestea sunt lucruri concrete, fapte concrete pe care uh, le-am avut în vedere pentru a întări cooperarea între Uniunea Europeană și NATO și suntem gata să mergem mai departe cu această agendă. Așa cum am spus, Uh, vom avea o întâlnire NATO a șefilor de stat și de guvern pe 25 mai, uh, reuniunea ce va avea loc la Bruxelles. Va fi o întâlnire scurtă, va fi un summit scurt, însă uh, o întâlnire foarte importantă pentru că va fi prima întâlnire în care noul președinte al Statelor Unite vine în Europa, vine la NATO și va fi prima ședință cu noul președinte al Franței. Deci suntem siguri că întâlnirea de pe 25 mai va fi va transmite un mesaj foarte puternic în legătură cu unitatea transatlantică, hotărârea transatlantică, numai prin faptul că organizăm această întâlnire și reunim cei 28, de fapt vor fi 29 de lideri, pentru că și Muntenegru va fi prezent, dat fiind că Muntenegru este pe cale să uh, devină cel de-al 29, 29-lea uh, stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Uh, parlamentele vor ratifica acest lucru în câteva săptămâni. Cele două chestiuni principale care vor fi abordate la întâlnirea NATO sunt uh, cât se poate de pertinente pentru Uniunea Europeană și pentru toți uh, membrii Uniunii Europene și NATO. Pentru că vom discuta uh, împărțirea, partajarea uh, poverii transatlantice și uh, combaterea terorismului. Uh, o să Mă refer la câteva lucruri, nu o să parcurg întreaga agenda, însă o să las în felul acesta timp să îmi puneți întrebări după aceea. Deci nu o să cuprind toate uh, chestiunile, ci vă voi uh, împărtăși câteva gânduri în legătură cu aceste două subiecte importante. În primul rând, în ceea ce privește combaterea terorismului. Terorismul este o adevărată amenințare am uh, văzut uh, atacuri teroriste în capitalele din Europa, din Statele Unite, din uh, țări membre ale Uniunii Europene sau membre NATO și am văzut că acestea sunt, le percepem ca uh, atacuri deschise la uh, societatea noastră democratică și liberă. Sunt necesare, prin urmare, o serie de măsuri politice, uh, militare, de politică internațională și internă, uh, multe uh, măsuri implică uh, civilii, dar e vorba și de folosirea capacităților militare. Deci, uh, cu preponderență, avem nevoie de elementul militar în combaterea terorismului. Așa cum am văzut în Afganistan timp de mulți ani și așa cum vedem acum în uh, lupta împotriva Daesh uh, și ISIL în țări cum ar fi Irakul și Siria și uh, NATO a jucat și joacă în continuare un rol cheie în această parte, combaterea terorismului, și anume uh, mijloacele militare. Am jucat un rol cheie în Afganistan timp de mulți ani. Prezența noastră în, în Afganistan uh, este misiunea cea mai mare desfășurată vreodată aliații au participat, dar și mulți aliați care nu sunt membri NATO au participat au participat în misiuni de suport în Afganistan. Multe țări care nu sunt membre NATO și sunt membre ale Uniunii Europene au fost prezente în Afganistan. A fost o luptă comună și prezența noastră este în continuare necesară în Afganistan. Uh, am uh, încetat uh, operațiunile de luptă acolo, însă ajutăm la formarea Uh, forțelor locale pentru a combate terorismul. Și o lecție pe care am învățat-o atât în Afganistan, dar uh, și în alte părți din Bosnia-Herzegovina și din Kosovo, faptul că pe termen lung este mult mai bine dacă noi suntem în măsură să uh, antrenăm uh, forțele locale pentru a stabili propria lor țară, pentru a combate terorismul uh, ei înșiși Uh, și nu să uh, desfășurăm uh, forțe de luptă NATO de mari proporții în țările respective. Trebuie să luăm decizii în legătură cu prezența noastră în Afganistan în anii ce urmează și decizii în legătură cu cum să intensificăm eforturile de combatere a terorismului, mai ales când este vorba de a da susținere uh, Uh, coaliției conduse de uh, SUA în combaterea ISIL în Siria și Irak. NATO dă oarecare uh, susținere deja, însă avem potențialul de a face mai mult pentru a nu ne angaja în operațiuni de luptă, ci într-un lucru care este mult mai solicitant și cere mult mai mult timp, și anume Uh, să formăm uh, ierarhiile din statele respective să-și uh, stabilizeze țara și să lupte împotriva terorismului. Cealaltă problemă. Deci asta se regăsește pe agenda din întâlnirii din 25 mai și aici este un potențial de colaborare suplimentară între Uniunea Europeană și NATO. NATO are multe uh, mijloace la îndemână, Uniunea Europeană are multe instrumente, deci uh, putem vedea cum această cooperare poate să uh, lucreze și mai bine. Cealaltă temă, nu numim uh, summit, ci întâlnire a șefilor de stat și de guvern, uh, este legătura transatlantică și partajarea poverii. Uh, NATO a luat uh, o serie de decizii în septembrie 2014 pentru a pune capăt reducerii uh, fondurilor uh, pentru cheltuieli și să se treacă uh, la un procent de 2% din PIB pentru apărare. Vestea bună este că am depășit o anumită etapă, pentru că multe țări au încetat să mai reducă Uh, cheltuielile pentru apărare. În 2015, primul an după ce ne-am luat acest angajament, pentru prima dată am constatat o mică, mică uh, creștere. Cel puțin nu am asistat la o reducere uh, a fondurilor pentru apărare, total Europa și Canada. Apoi, în 2016 am asistat la o creștere marcată, 3,8% Uh, în termeni uh, real, în termeni nominal, aproape de 10 miliarde de uh, dolari, o creștere semnificativă. Deci ne îndreptăm în direcția cea bună, mai avem multă cale de parcurs, însă imaginea este unor mixtă. Uneori suntem aproape 2%, aproape am ajuns la 2% sau mai avem cale de străbătut. Partajarea poverii nu se referă numai la cheltuieli. Partajarea poverii se referă și la capacități. Avem nevoie de mai mult decât de capacități pentru a oferi un factor de descurajare puternic și credibil nu vrem uh, să provocăm un uh, conflict prin a fi puternici, ci vrem să îl prevenim și este nevoie și de contribuția la misiunile și operațiunile NATO. Unele dintre ele lucrează îndeaproape cu Uniunea Europeană. Toate acestea vor fi abordate la întâlnirea șefilor de stat și de guvern din uh, 25 mai. O parte din această povară și partajarea poverii Uh, la nivel transatlantic o constituie și cooperarea UE-NATO. Prin urmare, încă o dată vreau să subliniez faptul că uh, o apărare europeană mai puternică este un lucru de salutat. O apărare mai puternică este benefică pentru Uniunea Europeană, pentru Europa și pentru NATO. Atâta vreme cât ne asigurăm sau Uniunea Europeană veghează ca ceea ce face Uniunea Europeană să fie un Uh, complement la ceea ce face NATO și nu uh, o concurență cu NATO. Acest uh, lucru a fost exprimat ca un angajament de mulți lideri europeni și anume întărirea apărării europene se referă la uh, cheltuieli suplimentare de apărare, mai multe exerciții, dezvoltarea capacităților pertinente, e vorba de o cooperare intensificată și nu despre crearea unei armate europene, nu este vorba despre Uh, crearea unor structuri comune care să fie paralele uh, cu structurile Uniunii Europene sau ale NATO. Se văd eforturi de ambele părți să lucreze împreună, nu să concureze Alminter, totul ar fi uh, fără nicio semnificație dacă ar exista o cursă între Uniunea Europeană și NATO, pentru că, așa cum am spus, mai bine de 90% dintre cei care locuiesc în Uniunea Europeană trăiesc într-o țară membră NATO. Deci trebuie să concurăm numai cu noi. Asta este concurența și asta uh, avem în vedere să facem. Deci mesajul pe care o să-l transmit este că NATO se adaptează, reacționează, răspunde la provocări mai mari ale mediului de securitate și facem acest lucru făcând adaptările cele mai de proporții în această privință dar o facem și prin intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană, pentru că știți că împreună suntem mai puternici, uh, împreună suntem în mai mare măsură să Uh, reacționăm la provocările uh, contextului de securitate și asta indiferent dacă uh, suntem stat membru al Uniunii Europene sau al NATO. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Jens. Mulțumim, Jens Stoltmer, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș dori acum să dau cuvântul președintei subcomisiei noastre pentru securitate și apărare, doamna Ana Fotiga, după care mm, doamna Eva Cali va lua cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate secretar general, mulțumesc întâi de toate pentru că ați venit astăzi aici și mulțumesc pentru dorința dumneavoastră constantă de a vă implica în schimburi de opinii cu noi. Uh, Apreciem foarte mult prezența dumneavoastră aici și vreau să vă mulțumesc în numele tuturor membrilor uh, subcomisiei SEDE din Parlamentul European. Aș începe și prin a vă transmite preocuparea noastră, tristețea noastră din cauza atacului terorist ce s-a petrecut la Kabul chiar astăzi și care se pare a fost direcționat către misiunea de susținere din Kabul. Opt civili afgani au uh, pierit în acest atac, precum și numeroși militari, dar și civili, membri ai acestei misiuni, incluzând trei soldați americani. Condoleanțele noastre pentru familiile acestora. Da, menționăm adesea tema securității aici în Europa, dar trebuie să ne amintim că Orientul Mijlociu, dar și zonele mai îndepărtate, Afganistanul, sunt regiuni uh, ce se confruntă cu o violență extremă și, prin urmare, contribuția forțelor NATO precum și misiunile civile ale UE de pe teren, sunt de mare preț. Și v-aș adresa singura mea întrebare, rugându-vă să detaliați situația actuală din Afganistan, precum și eventualele, uh, dar necesarele schimbări ale eh, mandatului misiunii noastre pentru a putea face față în mod adecvat situației. V-aș mai întreba care sunt planurile eh, dumneavoastră pentru eh, flancul de est al NATO. Recent, o ședință interparlamentară în Comisia AFET s-a bazat pe securitate, e vorba de reuniunea din Malta, în prezența parlamentarilor din toate statele membre, precum și firește din Parlamentul European, o delegație condusă de eh, domnul McAllister, președintele AFET, și am urmărit eh, observațiile Federicăi Mogherini în ce privește nevoia de a ameliora capacitățile noastre operaționale în Mediterană și, în deosebi, să încercăm să îi prindem pe acei traficanți de ființe umane, cei care uh, beneficiază de pe urma migranților ce se îndreaptă spre Europa. Dacă ne puteți spune câte ceva și despre acest uh, aspect. Și dacă aveți deja idei de o cooperare sporită între UE și NATO pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum Eva Cali. Mă rog. Mulțumesc. Domnule secretar general, dragi colegi, în numele delegației Parlamentului European, în delegația interparlamentară NATO, doresc și eu să vă salut. Apreciez interesul dumneavoastră în schimburile noastre de opinii regulate aici în Parlamentul European, mai ales în vremuri atât de tulburi pentru continentul nostru, dar și în întreaga lume. Eurodeputații și aduc o contribuție substanțială la diplomația parlamentară, indispensabilă în Uh, reprezentarea valorilor noastre în uh, politicile de securitate și apărare. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră în repetate rânduri, dar și astăzi, NATO și UE se confruntă cu incertitudini, cu elemente complexe, mai mult ca niciodată, atât în vecinătate, dar și la nivel global. Avem o vecinătate de sud, din Libia până în Siria, până în Irak, instabilitatea de asemenea în Balcan și încă și mai multă instabilitate uh, de dată recentă. În plus, noi provocări, cum e războiul cibernetic, ne amenință. Rusia e, de, imprevizibilă, retorica turcă uh, ne ridică de asemenea semne de întrebare, ne confruntăm și cu Brexit, ceea ce înseamnă că mm, Marea Britanie va rămâne ca partener în NATO, dar nu și în UE. Terorismul nu mai cunoaște frontiere. Iată cât de complexe sunt provocările și de aceea parteneriatul nostru ar trebui să fie extins tocmai pentru a ne asigura de compatibilitatea um, uh, demersurilor noastre și să evităm paralelismele, duplicările acolo unde nu sunt necesare. Și în acest fel cheltuielile să fie mai eficace. Și în acest context Aș dori să informez colegii că așteptăm cu interes raportul din luna iunie în ce privește implementarea declarației de la Varșovia asupra cooperării UE-NATO și setul comun de propuneri. Vom încerca să participăm mai activ cu propuneri și la uh, întâlnirea NATO din Georgia. UE va propune deci un text pentru prima oară și cred că uh, ne dorim o relație mai constantă, o cooperare mai bună. Cum ați sugerat, cooperarea acum devine norma și nu excepția. Aș dori, de asemenea, să subliniez rolul nostru de parlamentar pe lângă NATO în a oferi securitate cetățenilor noștri, solidaritate și să, cum ați spus, să sporim cheltuielile, așa încât impactul să fie unul substanțial, uh, impactul pozițiilor noastre. Aș avea două, trei scurte întrebări. 1. Apărarea cibernetică e o preocupare comună. Nu există frontiere aici, așa cum nu există nici frontiere pentru terorism, deci e vital schimbul de informații. Unul din cele șapte obiective ale cooperării noastre e tocmai acesta, schimbul de concepte în apărarea cibernetică. Aș vrea să vă întreb dacă ne puteți spune uh, dacă s-au înregistrat deja progrese din perspectiva NATO în acest sector și dacă Uh, aliații acum uh, fac mai mult schimb de informații. Ați vorbit deja despre întâlnirea de pe 25 mai. Alte întrebări am să vă pun poate la întâlnirea noastră din Georgia și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mm, le mulțumesc colegelor mele. Stimați colegi, avem exact o oră până la 16.30 între timp, am înregistrat 25 de înscrieri la cuvânt. Asta înseamnă două minute maxim și vă rog să mă credeți că voi fi cât se poate de strict. Două minute sunt două minute și nu două minute și 15 secunde. În al doilea rând, sunt de acord cu Jens Stoltenberg să încerc să dau cuvântul unei majorități de colegi uh, și Jens îmi va spune acum am nevoie de o pauză și atunci el va interveni cu răspunsurile dumnealui. Repet, aveți timp de vorbire maxim două minute, dar sigur, nu trebuie să le și epuizați. Și începem cu PP. Primul vorbitor este domnul Galer. Mulțumesc! Îl salut și eu pe invitatul nostru. Unul din motivele pentru care eu sunt printre cei care mm, susține uh, structuri militare autonome în UE e pentru că unul din membrii NATO, Turcia, care nu este membru UE, are un drept de veto, ca orice alt membru NATO. Și Tocmai de aceea, eu cred că pentru a scăpa de o astfel de situație potențială, noi, ca UE, trebuie să putem acționa în mod autonom atunci când ar fi nevoie, mai ales în regiuni geografice în care noi considerăm că trebuie să intervenim, dar Turcia consideră că nu și ar putea deci antrena un veto din partea ei la NATO. Aveți deja vreo indicație, vreun semn? Am văzut cum evoluează Turcia aveți o indicație că există un impact asupra comportamentului Turciei uh, uh, la sediu? Știm că există ofițeri turci care au cerut azil politic pentru că nu știu care va fi soarta lor dacă se întorc acasă. Nu există temei pentru a le oferi acest azil politic, dar există state membre care sunt dispuse să îi primească ca să ne asigurăm că uh, ofițerii uh, din structurile NATO nu vor merge direct în închisoare odată în țara lor. Apoi, se uh, vorbește adesea despre structuri paralele uh, de dubluri. În Cornul Africii, atât UE cât și NATO intervin, la fel și în Mediterana. Uh, N-ar fi poate mai rezonabil ca înainte de a ne angaja în astfel de operațiuni să decidem că una sau alta dintre structuri va fi cea care intervine, așa încât să fim mai eficace, în loc să avem ambele operațiuni pe teren? Două minute, perfect. Knut Leckenstein, acum pentru socialiști. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general. Eu nu am întrebări. Voiam însă să fac două observații. În ce ne privește, doream să vorbim despre această partajare a poverii. Și asta nu înseamnă că suntem în concurență unii cu alții, din potrivă. Eu cred că avem două obiective. Două obiective la care trebuie să ne angajăm cu toții ca membrii NATO. Date fiind noile provocări care ne stau în față, trebuie să putem fi în măsură să ducem la bun sfârșit sarcinile suplimentare care ne revin. Asta cu atât mai mult cu cât eu cred că statele membre ale NATO ar trebui să poată conlucra în manieră mai eficace. Grație uh, unei cercetări mai temeinice și să și ducă la bun sfârșit sarcinile intervenția dumneavoastră uh, pe tema partajării poverii e justă. E limpede pentru noi toți că trebuie să facem mai mult decât am putut face în trecut. E de asemenea important să ne concentrăm pe elementele esențiale. Trebuie să fim mai eficace, trebuie să putem face mai mult. Și uh, această sporire a cheltuielilor pentru apărare nu eu cred că e un scop în sine. Eu cred că cu banii disponibili, cu bugetul disponibil, putem fi deja mai eficace. Iată care trebuie să fie obiectivul. Iar pentru asta e nevoie de mai multe investiții și motivul pentru care eu cred că eficacitatea va fi cuvântul cheie. Fonduri suplimentare e clar că vor fi necesare. În fine, vorbind tot despre partajarea poverii, ar trebui reamintit că această povară trebuie determinată și ținând seama de ajutoarele pentru dezvoltare, adică de uh, tot capitolul de susținere civilă. Trebuie ca toată lumea să ducă la bun sfârșit sacinile sale. Mulțumesc, spune președintele. Uh, uh, Mr. Secretary General, um, I'm... Domnul Tenoc, mulțumesc. Mă bucur să aud că elementele trecutului, paralelism și așa mai departe, uh, sunt acum combătute, tocmai în contextul amenințărilor din partea ISIS, a Rusiei. Eu sunt raportor pentru Muntenegru și salut uh, alăturarea acestei țări la NATO. Mm, Trump uh, vede NATO ca o structură obsoletă. Însă la est am văzut că Kim Jong-un amenință Japonia cu războiul nuclear. Ați vorbit de uh, sporirea cheltuielor cu apărarea 2%. Uh, pe tema Brexitului, Marea Britanie, cum s-a arătat, va rămâne un stat foarte important în NATO, chiar și după Brexit și sper că Marea Britanie va adopta modelul norvegian, cu care sunt deosebit de familiar, că a fost prim-ministru al Norvegiei. Uh, în ce privește activitățile PESC. După Brexit, eu uh, uh, arătam că ar fi bine ca Marea Britanie să adopte uh, modelul suedez la nivel militar. Articolul 5 arată că trebuie să îți protejezi vecinii în caz de atac. Deci aș fi în favoarea unei declarații politice din partea Marii Britanii de a onora articolele 42.7 și 222 din TFUE, chiar și după ce părăsește UE, așa încât uh, cele două organizații, statele membre care sunt poate membre ale uneia uh, din organizații, dar nu și al celelalte, să rămână în continuare bun prieten. Mulțumesc, Charles, spune președintele. Acum, pentru liberali, uh, doamna Valtemans. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, am să mă exprim în limba neerlandeză. Vă mulțumesc pentru prezentare și mă bucur că încă de la început ați spus cât de importantă e cooperarea între NATO și UE, că aceasta trebuie să devină norma, în timp ce în trecut ea era excepția la nivel european, trebuie să fim cât se poate de conștienți de acest lucru și trebuie să ne felicităm. Câteva elemente. Atunci când noul președinte al Statelor Unite s-a exprimat, am fost cu toții șocați, sau cel puțin surprinși, de declarațiile acestuia. Atunci când spunea că Europa n-ar trebui să mai conteze pe Statele Unite în apărare. Dar până la urmă știm cum stau lucrurile. Ce credeți dumneavoastră acum despre declarațiile președintelui american și cum uh, veți trata aceste lucruri la viitorul summit NATO? Ce se întâmplă apoi în relațiile noastre cu Rusia? E o țară vecină și relațiile cu Rusia sunt extrem de dificile. Care este strategia NATO uh, în acest sens? În fine, un alt punct abordat de colegii mei, Turcia. Ieri, la Comisia AFET, am aprobat un raport de, așa zis, de progres, eu îl consider de regres, uh, în ce privește Turcia, care, în mod evident, nu poate uh, visa la aderarea la UE în condițiile actuale. Cetățenii europeni, în ultimul sondaj al Eurobarometrului, arătau care sunt prioritățile și apărarea e una dintre acestea. În combaterea terorismului, NATO are la rândul lui un rol foarte important de jucat și mă întreb dacă putem accelera această luptă și cum o facem. Acum, doamna Lözig, din partea GUE NGL. Ja, vielen Dank. Ähm, meine erste Frage bezieht sich auf das. Mulțumesc. Prima întrebare. Cartierul general al UE are oare capacități de administrare? Ați vorbit de planificare militară, dar acest cartier general va lua și decizii executive? Multe țări membre NATO, Statele Unite special, erau împotriva unor astfel de cartiere generale în trecut. Și întrebarea mea e următoarea. Credeți că astăzi o astfel de susținere poate continua? Competențele acestor cartiere generale vor uh, fi uh, definite și vor uh, viza și decizii militare? Apoi, în ce privește proiectele comune, în termeni foarte concreți, vorbim de 42 de proiecte prevăzute. ...42 de proiecte între UE și NATO. Ați vorbit de proiectele din Mediterana, misiunea Sofia, bună oară, sunt proiecte pe care le cunoaștem și atunci vă întreb, se prevăd și alte proiecte și dacă da, în ce regiuni? E vorba de proiecte maritime comune? Și, în fine, ultima întrebare. Consolidarea cooperării UE-NATO va avea influență asupra unor țări independente, precum Irlanda, această sporire a competențelor poate fi conciliată cu neutralitatea Irlandei. Doamna Valero, cum pentru vers? Svenska. Mulțumesc frumos, o să vorbesc și eu în limba mea maternă. Aș dori să adresez două întrebări. Prima are legătură cu cooperarea în ceea ce privește migrația în Marea Mediterană pentru că nu putem opri migrația cu mijloace militare. Acest lucru este imposibil. Și atunci o să încercăm să facem ceva în legătură cu migrația. Pentru că în momentul de față salvăm oamenii în Marea Mediterană și poate că nu asta este sarcina principală a NATO. Oricum, aș dori să adresez o întrebare și despre țelul referitor la cele două procente. Bineînțeles, Suedia nu este membra a NATO, deci nu avem acest uh, țel. Dar întrebarea este ce obținem în schimbul acestor, acestor două procente. Cred că ar trebui să vedem uh, mai degrabă ce obținem, mai degrabă decât ce introducem în sistem. Dar așa cum au spus mulți colegi, există multe planuri, dar uh, poate nu reușim să facem mare lucru dacă nu avem personal suficient. Deci uh, poate avem nevoie de echipamente suplimentare și atunci întrebarea este pe ce cheltuim acești bani. Am vorbit despre împărtășirea resurselor și am vorbit despre nenumăratele proiecte care ar putea chiar probabil să economisească bani pentru apărarea europeană și pentru sistemele de apărare ale diverselor state membre și deci să nu mai crească cheltuielile tot timpul. Deci nu e vorba doar de cantitate, de 2%. Haideți să ne uităm și la calitate. Calitatea ne interesează în apărarea noastră. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Văd că n-a cerut nimeni de la FDD să intervină domnule Schaffer, nu sunteți de la FDD, dacă nu cumva nu v-ați schimbat din nou partidul. Deci trecem acum la ENF și primul vorbitor este domnul Borghezio. Am fost informat că există niște probleme cu cabina italiană. Domnule Borghezio, puteți vorbi în limba italiană și va fi uh, interpretare, dar evident nu puteți asculta limba italiană. Deci aveți două uh, minute la dispoziție, domnule Borghezio. Mersi, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, ați subliniat foarte bine că există un angajament prioritar al NATO în ceea ce privește nevoia de a bloca fluxul de migranți ilegali și în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Și doresc ca această luptă să fie condusă cu cele mai bune mijloace. Și pentru asta vă întreb un lucru. După cum știți, Marea Mediterană a devenit de multă vreme o, un fel de autostradă a mării pentru traficanți, pentru contrabandiștii cu migranți ilegali. Dar în ultimele săptămâni a existat o explicație teribilă din partea autorităților uh, italiene. Și anume, niciun ONG internațional care sunt uh, finanțate obscur și misterios și care au conturi în paradisurile fiscale, niciuna dintre ele nu este legată de uh, traficanți în urma interceptărilor telefonice. Il y a des liens aussi avec și se pare că există și legături cu posibilitatea de infiltrare a teroriștilor islamici în rândurile migranților. Plecarea marea majorității a navelor pleacă din Siria laică, care este controlată de miliții care la rândul lor sunt controlate de jihadiști. Și atunci cum se angajează NATO să contracareze această realitate care a fost uh, denunțată, cum spuneam, de procurorul uh, Republicii uh, Catania și Sicilia. Deci o autoritate independentă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Borghezio, pentru că ați vorbit în limba franceză și acum domnul Epitideios înainte de o nouă rundă de vorbitori. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule secretar general. Ați spus mai devreme că NATO ar dori să aibă o relație foarte strânsă și extinsă cu Uniunea Europeană. Pentru momentul, uh, în momentul de față, uh, doar Grecia și Ciprul, dintre membrii Uniunii Europene, se confruntă cu o amenințare reală din partea Turciei. Știți că președintele Erdogan a amenințat recent Ciprul și a amenințat și Grecia. Și acest lucru se referă la forarea pentru gaze naturale în mările de lângă țărmurile Turciei și a menționat că acesta ar putea fi chiar un motiv de război, un casus belli. Deci, este foarte logic să gândim, deci, că aceste țări, Ciprul și Grecia, trebuie să aibă o apărare foarte bună și să aibă cheltuieli mari de apărare. Dar care sunt motivele din spatele acestor uh, amenințări? De ce sunt amenințate aceste țări? Ar trebui să avem o apărare puternică din partea NATO și a Uniunii Europene. Și vreau să întreb care sunt planurile existente pentru a ne apăra, pentru a apăra aceste două țări de acest tip de amenințări. Care sunt planurile de rezervă care există pentru a combate această amenințare deosebită? Și ce ar trebui să facem cu forțele noastre armate? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. Aceasta a fost prima rundă de vorbitori. Domnule secretar general, uh, depinde de dumneavoastră cât timp doriți pentru răspunsuri. Mai uh, sunt și alți colegi care ar dori să intervină, dar bineînțeles vă las tot timpul uh, de care aveți nevoie. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund la toate întrebările, sau cel puțin la cele principale. S-ar putea să nu reușesc să răspund chiar la toate, pentru că avem nevoie și de timp pentru alte întrebări. În primul rând, Anei, îți mulțumesc pentru condolențele exprimate pentru cei care și-au pierdut viața și cei care și-au pierdut uh, familia și uh, prietenii în uh, timpul atacului din această dimineață din Kabul. Uh, Uh, este o situație dificilă în uh, Afganistan și uh, asta subliniază importanța unei prezențe continue a NATO acolo, prin ajutarea și consilierea afganilor pentru ca ei să poată face față unor asemenea atacuri teroriste, așa cum s-a întâmplat în această dimineață. Deocamdată nu au existat niciun fel de propuneri concrete în ceea ce privește schimbarea mandatului uh, misiunii de susținere. Nu se ocupă de uh, misiuni de luptă. Dar, bineînțeles, fie în mai, fie în iunie, vom discuta acest lucru. Apoi, m-ați întrebat și de lupta împotriva imigrației. O întrebare care a fost uh, repetată de mulți uh, colegi, așa încât acum nu-i răspund doar uh, Anei, ci tuturor. Cum am spus, migrația necesită o reacție din partea națiunilor și din partea organizațiilor naționale înaltul comisar ONU pentru refugiați, UE și uh, națiunile individuale. Deci eu nu pot să dau un răspuns corect în numele tuturor acestor națiuni și organizații. Ceea ce pot eu să fac este să spun ceva legat de modul în care NATO ar putea să contribuie la ajutarea comunităților naționale și națiunilor și UE să facă față acestui uh, val de migranți, acestei crize. Așa cum s-a spus, este o criză umanitară, au fost uh, mii de uh, victime și uh, arată cât de dificile sunt condițiile de viață în multe țări din afara Europei. Dar NATO ajută și prin rezolvarea problemelor care stau la baza migrației. De, de aceea încercăm să stabilizăm Afganistanul, de aceea luptăm împotriva terorismului în Irak, de aceea lucrăm cu parteneri precum Tunisia și Iordania pentru a încerca să stabilizăm întreaga regiune, pentru a ajuta la stabilizarea ei, reducând astfel cauzele uh, migrației. Dacă putem să creăm stabilitate și pace și sec- uh, securitate, atunci uh, vom vedea mai puțin oameni care să-și părăsească țările. Pentru că în primul rând, nu va mai exista război și, în al doilea rând, pentru că stabilitatea, securitatea și pacea sunt o precondiție pentru dezvoltarea economică. Unii nu pleacă din țara lor din cauza de război, ci din cauza de sărăcie. Și atunci, dacă rezolvăm uh, cauzele, dacă creăm mai multă pace și stabilitate, putem crea și prosperitate economică și deci putem uh, rezolva motivele pentru care mulți uh, își părăsesc țările. Nu spun că NATO este răspunsul, ci că face parte din soluție și contribuim în moduri diferite și lucrăm împreună cu Uniunea Europeană pentru a face acest lucru. Apoi, doamna Kylie, Aș dori să spun că, în primul rând, apreciez foarte mult munca pe care o faceți la adunarea parlamentară NATO-UE. Uh, Eu am fost uh, parlamentar mulți ani, din 1991, și știu importanța parlamentelor, pentru că parlamentele decid legile, decid cadrul de securitate și de apărare și decid de asemenea și bugetul. Deci este imposibil să avem o un sistem de apărare și de securitate uh, corect și bun fără sprijinul uh, uh, Parlamentului. Și această adunare parlamentară este legătura dintre NATO și Parlamentele Naționale. Deci vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră de acolo. Apoi, Lucrăm la hibrid împreună cu Uniunea Europeană. Lucrăm la exerciții care sunt legate de hibrid. Ne ocupăm și de apărarea cibernetică și de asemenea încercăm să îmbunătățim uh, schimbul de informații pentru a face față atacurilor hibride. M-ați întrebat dacă mă aștept la surprize la uh, reuniunea de pe 25 mai a șefilor de state și de guverne. Nu mă aștept la surprize, dar asta e problema cu surprizele, că niciodată nu te aștepți la ele, deci nu pot să vă spun dacă vor apărea sau nu dar sper că reuniunea va fi planificată astfel încât să nu apară surprize. Dar nu știm niciodată ce vor face cei 28 de șefi de state și guverne. Apoi, domnul Geiler, cooperarea NATO-UE și importanța uh, capacității NATO de a acționa, de a acționa autonom. Uh, UE, de fapt, capacitatea UE de a acționa autonom. Da, suntem două organizații independente care iau decizii autonom, dar într-un fel suntem foarte legați, pentru că uh, avem aceeași vecinătate, avem uh, în marea majoritate aceiași membri și chiar cei care nu sunt membri în ambele organizații sunt parteneri sau au legături strânse. Eu vin din Norvegia, nu suntem membri ai UE, dar lucrăm strâns cu UE și Suedia și Finlanda nu sunt membre ale NATO, dar sunt parteneri ale NATO, așa cum este și Austria, spre exemplu, și Malta. Deci suntem o mare familie și avem legături foarte strânse. Trebuie să respectăm autonomia și divergențele dintre, și diferențele dintre organizații, dar trebuie să vedem și cât de multe legături avem noi între noi. multe dintre întrebări au avut un element comun. UE poate face multe lucruri și UE are multe instrumente la dispoziție pe care NATO nu le are, instrumente diplomatice, economice și așa mai departe, pe care noi nu le avem. Dar în același timp, atunci când vine vorba despre apărare, mai ales pentru aliații NATO sau pentru statele care sunt membre NATO, nu ne putem aștepta ca UE să preia toată răspunderea și acest lucru a fost menționat tot timpul de Uniunea Europeană. Cooperarea pentru apărare a Uniunii Europene nu va înlocui uh, apărarea oferită de NATO pentru aliații NATO. Asta tocmai vrea să ilustreze faptul că, mai ales acum când Regatul Unit pleacă din Uniunea Europeană, avem cam 80% din investițiile în apărare uh, ale NATO vor fi din afara UE. Trei din patru batalioane pe care le trimitem în uh, parteneriatul estic, în uh, Orientul Mijlociu, uh, vor fi oferite de non-aliați, de Canada, de Statele Unite și de Regatul Unit. Și putem avea păreri diferite despre aliații NATO, dar este evident că este important uh, ca Turcia să rămână aliat pentru că este un, o țară importantă care ne ajută să stabilizăm uh, situația, la fel și Albania, Balcanii. Și apoi avem uh, Regatul Unit, Canada, Statele Unite, în afara Uniunii Europene. Și la nord avem Norvegia și Islanda. Asta înseamnă că poți să fii o țară europeană și să nu fii uh, membru al Uniunii Europene. Deci asta, aceste două țări uh, sunt în această situație. Deci asta, asta este mesajul. Suntem organizații diferite, trebuie să respectăm aceste diferențe, dar uh, în mod clar apărarea este responsabilitatea cheie a NATO. M-am lungit un pic, dar cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Apoi, domnul Fleckenstein, partenerii NATO și întrebarea legată de eficiență și de partajarea poverii. O întrebare iarăși adresată și de alți colegi. Problema eficienței. Sunt perfect de acord. Și mesajul este că trebuie să cheltuim mai mult și mai bine. Dar problema nu se pune fie mai mult, fie mai bine. În 2014 ne-am pus de acord să creștem investițiile și să cheltuim mai bine și avem nevoie de ambele elemente. Și înțeleg foarte bine că mulți politicieni ar dori să cheltuiască pe educație, sănătate, infrastructură și nu pe apărare. Când eram ministru de finanțe în Norvegia, în anii 90, eu chiar am redus cheltuielile de apărare ale Norvegiei, pentru că era imediat după terminarea războiului rece, când toți aliații europeni și-au redus cheltuielile de apărare. Și cred că este de înțeles ca să scadă aceste cheltuieli de apărare, dar apoi ar trebui să uh, creștem, uh, ar trebui să creștem cheltuielile de apărare atunci când tensiunile cresc și acum tensiunile cresc. Deci trebuie să creștem din nou uh, cheltuielile de apărare. Deci este ok să reduci cheltuielile când lucrurile sunt, stau bine, dar trebuie să crești cheltuielile atunci când situația se deteriorează. Apoi, a mai fost o întrebare legată de Brexit și de modelul norvegian. În primul rând, nu știu exact ce să spun despre modelul norvegian, pentru că, sincer vorbind, eu am uh, fost în favoarea uh, aderării Norvegiei la Uniunea Europeană în 94, când am avut referendum în Norvegia. Și după cum știți, Norvegia este singura țară din lume care a negociat un tratat de aderare cu Uniunea Europeană, nu doar o dată, ci de două ori mai întâi în 72 și apoi în 94 și apoi de fiecare dată la referendum s-a votat împotrivă. Deci nu o dată, ci de două ori. Deci eu nu sunt în favoarea modelului norvegian. Am, chiar am luptat împotriva lui pentru că am vrut să devenim membri ai Uniunii Europene, dar n-am reușit. Tocmai de aceea am vrut să vin pentru că doar așa pot să apar și eu ca membru individual al Uniunii Europene. Dar, evident, având în vedere că nu sunt membri, modelul uh, norvegian a oferit o soluție bună pentru Norvegia și pentru Uniunea Europeană, pentru că ne-a integrat foarte mult uh, Uh, cu cooperarea în uh, Uniunea Europeană. Apoi, În ceea ce privește alegerile din SUA și președintele Trump, în primul rând, mesajul a fost foarte consecvent din partea președintelui Trump în toate conversațiile pe care le-am avut. Statele Unite rămân angajate față de NATO și de uh, Organizația Transatlantică. Asta este mesajul transmis după alegeri, asta este mesajul uh, după inaugurare în ianuarie și ăsta a fost mesajul și acum două săptămâni când ne-am întâlnit la Casa Albă. Și cred că trebuie să înțelegem că NATO este o alianță de 28 de democrații și că întotdeauna sunt uh, aleși și politicieni cu puncte de vedere diferite, dar puterea NATO a fost că întotdeauna am fost capabili să demonstrăm că, în ciuda divergențelor politice, întotdeauna ne-am pus de acord în ceea ce privește sarcina principală a NATO, și anume să ne protejăm reciproc, să fim uniți și să recunoaștem faptul că suntem mai puternici împreună decât de unii singuri un NATO puternic este bun pentru Europa, dar e bun și pentru Statele Unite, pentru că două războaie mondiale și războiul rece ne-au învățat cu toții că stabilitatea în Europa este importantă și pentru America de Nord, pentru Canada și SUA. Și trebuie să ne amintim că singura dată când NATO a invocat articolul 5 a fost după un atac împotriva SUA și sute de mii de soldați europeni au luptat cot la cot cu soldații americani în Afganistan și mai bine de o mie și-au pierdut uh, viața în o operațiune care a fost, uh, ca urmare, a fost lansată ca urmare a unui atac împotriva Statelor Unite. Deci, Trebuie să amintim lumii faptul că NATO este important pentru mulți uh, aliați europeni, dar este important de asemenea și pentru America de Nord. Rusia acum. Foarte pe scurt. Vorbim despre apărare și dialog. Trebuie să creștem uh, uh, această implicare și să prevenim conflictul cu Rusia. Și am tot spus că experiența mea de politician norvegian este că nu există nicio contradicție între tărie, între putere și dialog. Dacă ești puternic, dacă ești previzibil, dacă ești uh, alături de aliații din NATO, poți să stai la masă de vorbă cu Rusia. Și asta, exact asta am făcut în Norvegia. Avem o, o frontieră comună cu Rusia și am reușit să dezvoltăm o relație pragmatică de lucru cu Rusia. Nu în ciuda uh, apartenenței Norvegiei la NATO, ci pentru că uh, suntem membri NATO. Deci atâta vreme cât suntem puternici și uniți, trebuie să ne angajăm într-un uh, dialog cu Rusia. Rusia este vecinul nostru, nu o să plece nicăieri și trebuie să încercăm să reducem tensiunile, să îmbunătățim relațiile cu Rusia și tocmai de aceea salut faptul că NATO, NATO a reușit să reactiveze dialogul politic cu Rusia, pentru că trebuie să avem o relație mai constructivă cu Rusia. Apoi, Turcia. Turcia este un aliat important din cauza poziției geografice, uh, vecină cu Rusia, Irakul, uh, Siria și uh, este un aliat al Europei în ceea ce privește criza migranților. Anul trecut a avut loc o tentativă de puci și Turcia, bineînțeles, are dreptul să se protejeze și să-i trimită în judecată pe cei care stau în spatele puciului eșuat. Dar toți aliații NATO trebuie să respecte valorile noastre cheie, democrația, uh, libertățile individuale și statul de drept. Și am discutat acest lucru în multe capitale din NATO, inclusiv la Ankara, pentru că aceste valori sunt importante pentru alianță și sunt importante și pentru mine ca secretar general. Aveți dreptate, câțiva ofițeri turci au solicitat azil, dar asta este decizia aliaților NATO la nivel individual, să evalueze cererile de azil și să decidă dacă acestea sunt uh, acordate sau nu. Doamna Lezing, există Uh, un plan de stabilire a unui cartier general al NATO, dar nu cred că este de datoria mea să comentez uh, în acest moment. S-a spus foarte clar că nu se dublează sediul general al NATO și că este un tip diferit de, de unitate, de birou, decât uh, sediul militar pe care îl avem. Apoi uh, s-a pus întrebarea dacă putem respecta țările neutre. Bineînțeles, cred că unul din cele mai importante puncte ale NATO este că am conlucrat cu state neutre de mulți ani. Suedia și Finlanda sunt parteneri foarte apropiați NATO, așa cum este și Austria, și au participat la exerciții, au contribuit la forțele noastre de reacție la, în Kosovo, în Afganistan. Deci putem lucra cu țările neutre și în Malta am spus exact acest lucru. Partenerii sunt foarte adesea neutri, dar putem coopera cu ei în, în, în ciuda neutralității. Uh, you asked me, uh, Sweden. You M-ați uh, întrebat în legătură cu Suedia, mijloacele militare și migrația. Sigur, Reacția militară nu este prima uh, reacție la migranți, însă mijloacele militare pot să ajute, de pildă Uniunea Europeană, să uh, gestioneze criza din Marea uh, Egee uh, și să ajute uh, la punerea în aplicare a uh, acordului între Uniunea Europeană și Turcia. Și apoi avem operațiunea Sofia, În ceea ce privește procesul de 2%, sunt de acord, trebuie să ne concentrăm asupra rezultatelor, nu, nu asupra contribuțiilor, asupra inputurilor. Uh, uh, avem uh, nevoie de cheltuieli mai eficiente. Domnului Borghezio, da, abordăm uh, în mai multe feluri problema complexă a uh, migrației. Nu sunt mijloace uh, militare. NATO ajută cu prezența noastră în Marea Egee, în Mediterana Centrală și, de asemenea, îmbunătățind partajarea informațiilor clasificate, ceea ce este parte din reacția noastră la amenințarea teroristă și vom uh, discuta ce putem să facem mai mult atunci când ne întâlnim pe 25 mai. Apoi reprezentantul Greciei, care a întrebat în legătură cu uh, Uniunea Europeană, NATO, Grecia și Turcia. Uh, Grecia și Turcia sunt aliați NATO, îi prețuim, cooperăm cu ei Uh, în abordarea unor uh, provocări uh, concrete, de pildă în Marea Egee, ceea ce am reușit să facem, Turcia și Grecia au fost în măsură să conlucreze în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Nu cred că puteam să fim mai succint decât atât, dar astea sunt răspunsurile la unele dintre întrebări. Mulțumesc, Ian Stoltenberg, pentru prima rundă vă sugerez, mai avem 11 minute pentru a doua rundă și o să încerc să preiau cât mai mulți uh, vorbitori, după care secretarul general va răspunde la doua rundă de întrebări. Uh, începem cu uh, grupurile Amur Pajon. Un minut va fi suficient. Domnule secretar general, stabilitatea mediului face uh, ca rolul de apărare colectivă și de descurajare al NATO să fie foarte important. Ați spus că asta este în centrul acestei organizații. În ceea ce privește uh, provocările de pe flancul sudic, instabilitatea regională, state eșuate, terorism, Aș dori să știu care ar putea să fie rolul și misiunea NATO pe flancul sud. Care sunt țările cu care aveți în vedere parteneriate? Iar în ceea ce vește combaterea terorismului, chiar dacă par uneori militariste în această adunare, cred în mod paradoxal că rolul militarului în ceea ce vește combaterea terorismului este cât se poate de marginal. Totul se joacă la nivelul poliției, justiției și informațiilor. Când vorbim despre combaterea terorismului, sunt de acord cu principiul, însă îmi pun o mulțime de întrebări în legătură cu aplicarea concretă a unei uh, politici antiteroriste de către NATO. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Danjan, domnul uh, Boștinaru. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnule secretar general, o să încep uh, prin a spune cât de fundamental este contribuția NATO pentru securitatea regiunii noastre, Europa Centrală și de Est. Este unic și de neînlocuit. Acest lucru trebuie spus răspicat și tare țările noastre fac tot ce se poate pentru a ajunge la nivelul de uh, cheltuieli de apărare, să atingă ținta de cel puțin 2%. Este o contribuție mod, modestă, dar importantă la uh, NATO. Două întrebări scurte uh, referitoare la uh, regiunea mea. Sunt român. În primul rând, cum evaluați uh, situația de securitate în Marea Neagră și impactul acesteia asupra poziționării UE și uh, NATO. În al doilea rând, a doua întrebare legată de prima, cât este de serios uh, riscul ca Rusia să uh, oprească accesul la Mediterană și în Marea Neagră. Vă mulțumesc foarte mult! Acum pentru ECR, domnul Bannerman. Există o agenda acum pentru a crea o singură armată a Uniunii Europene. Acest lucru s-a regăsit în spiciul președintelui Juncker anul trecut. Este o amenințare față de NATO pentru că jucători eh, importanți, cum ar fi eh, Germania, eh, cheltuiesc sub 2%. Domnul McAllister va spune acest lucru. Însă este riscul unei confuzii și paralelisme în acest sens în ceea ce privește cheltuielile de apărare și uh, pericolul de uh, a alunga uh, Statele Unite și Canada, Statele Unite cheltuind uh, sau având o pondere în cheltuielile operaționale de vreo 17%. Nu cumva înseamnă să mișcăm de colo-colo aceleași active și uh, să le schimbăm uh, practic denumirea uh, în armata Uniunii Europene? Uh, Rebecca Harms pentru Verzi. Mulțumesc! Am uh, vizitat uh, UCLA de curând și uh, soldații uh, NATO sunt acum la datorie în Lituania. Am discutat uh, împreună cu ei uh, pericolele care se, cu care se confruntă împreună cu alți uh, soldați NATO. Aș vrea să înțeleg care sunt problemele noastre cu soldații, numărul acestora, capacitățile de care dispunem, uh, pentru că în Rusia am văzut investiții masive în armata rusă. Deci puteți să fiți mai exact în legătură cu necesitățile de investiții și unde sunt acestea cel mai mult uh, așteptate? Uh, după ce am vizitat soldații, mă gândesc foarte mult la acest lucru. Domnul Schaffhausen pentru ANF. Domnule secretar general, constat că aveți uh, perspective uh, favorabile pentru Franța, pentru summitul ce urmează. Știți că forța noastră politică este pentru o ieșire din NATO. Ea reprezintă primul partid din Franța, poate să uh, uh, câștige. De ce să ieșim din NATO? Pentru că considerăm că NATO este o armă de destabilizare masivă uneori și nu destabilizare. Acest lucru a fost dovedit în diferite conflicte. Nu o să amintesc acum miracul și tot ce se întâmplă în momentul de față. Aș vrea de asemenea să subliniez, pentru că dacă ar exista un conflict între Statele Unite și Rusia, câmpul de luptă ar fi Europa. Pentru că asta nu se va, lupta nu se va duce pe uh, teritoriul Rusiei sau Statelor Unite, ținând cont de puterea nucleară acestora. Deci, Concret, ce dorim? Dorim o Franță care să fie o putere într-o lume multipolară. Vrem să ajungem la această capacitate pe care o are Rusia pentru că uh, jumătate din, uh, din mijloacele uh, Rusiei reprezintă jumătatea PIB-ului Franței și totuși este o, capăra- o capacitate de apărare extraordinară. Iată proiectul nostru, care va aduce însă prea târziu o schimbare a NATO. Asta a fost uh, punctul de vedere al generalului de Gaulle, care întotdeauna a fost un partener, din păcate, uh, când trebuia. Și noi vom fi parteneri, însă asta presupune o schimbare profundă a organizației noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! 4 minute, deci uh, PPE-ul Ramona Mănescu va lua cuvântul prima. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule secretar general, că ați venit aici. Așa cum ați spus, după o perioadă îndelungată am văzut o schimbare pozitivă în cheltuielile uh, militare Uh, ale statelor uh, membre NATO și, așa cum a spus colegul meu, uh, România s-a alăturat micului grup de țări care a alocat 2% din PIB pentru apărare. Asta înseamnă resurse financiare suplimentare care ne permit să ne concentrăm asupra noilor amenințări, așa cum au fost cele menționate aici, amenințările hibride și ciberatacurile atacurile cibernetice. Prima întrebare. V-ați gândit ca o mai mare proporție a acestor resurse să fie uh, canalizate către aceste amenințări, pentru că cheltuielile militare se duc către capacitățile tradiționale. Uh, ați, uh, veți, uh, institui, ați instituit uh, uh, un centru pentru uh, combaterea atacurilor uh, centrale la Helsinki, care are un uh, uh, fonduri în valoare de 1,5 milioane euro doar. Apoi, schimbările care au loc în Turcia, uh, care împing această țară tot mai departe de uh, valorile pe care NATO și UE le împărtășesc. Nu vrem ca uh, Turcia să fie văzută în afara NATO și vrem să ne gândim să ne gândim și la o situație în care uh, Turcia uh, nu mai este uh, un membru NATO, Marea Neagră devine un lac rusesc și atunci sunt amenințări la granița estică. Doamna Gomes de la SD. Da. Ce rost are să continuăm să facem uh, misiuni uh, uh, maritime, așa numite misiuni maritime de securitate, cum ar fi în Libia. a fost o vreme când primul ministru Libiei a venit să ceară în genunchi Rusi, NATO și UE să facă acest lucru și nu s-a întâmplat nimic și a fost inutil. Eu sunt din Portugalia. Țara noastră a fost uh, o dictatură. Asta se petrecea în uh, perioada războiului rece. Nu vă pasă dacă Turcia se îndreaptă către o dictatură? Mulțumesc, domnul Ștetina. Vă rog, un minut. Atunci uh, pot să iau întrebările tuturor colegilor care doresc să vorbească. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Domnule secretar general, cu puțin timp în urmă a spus că uh, ați saluta o autonomie mai mare a apărării uh, europene. Cu doi ani în urmă, când ați venit în rândul nostru, NATO era oarecum uh, gelos, care acum a dispărut această gelozie a NATO. Întrebarea este care este diviziunea muncii atunci când este vorba de apărarea Europei? și uh, când uh, trebuie să facem față provocărilor uh, rusești. Domnul Michael, domnule secretar general, ați susținut crearea noului guvern și respectarea democrației și regulilor democratice în Macedonia. Acest lucru a fost salutat în Scopie. Vă întreb, se poate face ceva, puteți face ceva uh, pentru a ajuta Macedonia să devină un membru NATO? Este absurd ca din cauza așa numitei principale ă, probleme, o țară care are greutăți, care totuși ă, este piatra de temelie a ă, stabilității în regiune, nu poate să devină membru NATO și totuși doresc acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Kellam. Mulțumesc. Două întrebări. Declarația comună de, din decembrie subliniază cooperarea între Centrul uh, Strategic de Excelență și Stratcom. Ce s-a făcut uh, concret în această privință? Vă așteptați uh, să se intensifice această cooperare, cum ar fi partajarea expertizei uh, pe baze periodice? Uh, în al doilea rând, mai multe țări europene uh, își uh, construiesc capacități de combatere a atacurilor cibernetice. NATO a spus că va dezvolta numai capacități de apărare. Cum va gestiona NATO această problemă în viitor? Uh, NATO va iniția o dezbatere în ceea ce privește o ofensivă europeană cu privire la capacitățile uh, uh, cibernetice, n-ar fi timpul să existe un comandament uh, uh, cibernetic pe lângă cel uh, terestru, maritim și aerian? Pentru că acest lucru ar fi bun pentru uh, uh, aceste exerciții. Domnule secretar general, vreau și eu să mă alătur uh, colegilor mei, întrebând în legătură cu rolul ambigu pe care îl joacă Turcia în uh, Balcanii Occidentali. Ce ați face în cazul în care Bosnia-Herzegovina, uh, NATO a jucat un rol important în a pune capăt războiului, însă lucrurile s-au schimbat, sunt alți jucători în această țară în aceste țări unde cereți uh, să se aplice principiul democrației uh, și respectarea valorilor umane. Este un exemplu greșit care se dă și știu că NATO uh, joacă un rol crucial, însă forțele europene antrenează armata bosniană care participă în aceste operațiuni de menținere a păcii. Puteți să Uh, conturați mai bine și să explicați rolul Turciei. Ultimii trei vorbitori, domnul Cucan. Mulțumesc, uh, vă salut, domnule secretar general. Două întrebări. În primul rând, după summitul de la Varșovia și schimbarea administrației americană, cum vedeți cooperarea între uh, cele două și care ar fi cea mai mare provo- cele mai mari provocări în adâncirea acestei cooperări. În al doilea rând, felicitări uh, pentru că Montenegro va deveni un membru al familiei NATO. Cum evaluați situația de securitate din Balcanii Occidentali? Pentru că unele evoluții interne aduc uh, țările în situația în care sunt un risc de securitate. Și cred că trebuie să facem mai mult decât să ne exprimăm o îngrijorare marcată în acest sens. Mulțumesc. Domnul Frunzulică. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, salut faptul că ați salutat uh, apărarea europeană care să fie mai puternică în viitor evitând orice tip de paralelisme, de suprapuneri, ci uh, cu complementaritate și evitarea cheltuielor inutile din banii contribuabilului european. Uh, ambele organizații uh, promovează aceleași valori. Nu credeți că ar fi timpul ca cele două structuri, NATO și Uniunea Europeană, să inițieze negocieri pentru a se ajunge la un acord operațional uh, cuprinzător practic, astfel încât Uniunea Europeană să aibă acces la capacitățile NATO pentru misiunile Uniunii Europene, mai ales în trei domenii, structurile de comandă, capacitățile de spațiu și capacitățile Eh, pe termen lung de transport eh, al eh, trupelor și echipamentelor. Acesta ar fi un exemplu foarte bun pentru cetățeanul lumii occidentale care apără și promovează aceleași valori în aceste vremuri grele. Mulțumesc. Domnul Peterle, mulțumesc, domnule președinte. Mai mulți colegi au pus întrebări legate de țările individuale și și-au exprimat preocupările. M-ar interesa dacă ne-ați spune care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu o regiunea Balcanilor Occidentali. Dragi colegi, 26 de colegi au contribuit la acest schimb de opinii. Domnule secretar general, sunteți în fața provocării de a răspunde tuturor acestor întrebări uh, pe cât de complet, pe atât de succint. Și dacă îmi permiteți o întrebare și din partea mea, Albania este și a stat membru NATO și Albania trece printr-o criză politică serioasă deja de luni de zile. Aveți niște comentarii despre situația din Albania, numele NATO? Mulțumesc foarte mult! Cel mai eficace lucru pe care îl pot face acum este să abordez temele, temele principale uh, și n-am să uh, răspund nominal fiecărui deputat. Și am să încep cu România. Cel puțin doi colegi au invocat România. România face progrese pentru că România a declarat că va atinge ținta de 2% din PIB pentru apărare încă din acest an. Subliniez că acest lucru e posibil uh, aliații NATO pot firește să atingă această țintă, deci salut foarte mult eforturile României. Apoi, s-a vorbit despre amenințările hibride. Da, uh, noi facem multe. Forțele noastre uh, se antrenează să răspundă acestor provocări hibride, pentru că dacă avem atacuri hibride, avem foarte puțin timp uh, înainte de pregătire și ce facem în ce privește amenințările cibernetice se leagă tocmai de aceste amenințări hibride. Pentru că ne sporim fără încetare apărarea cibernetică și capacitățile în acest sector, așa încât să protejăm rețeaua NATO, dar și uh, rețelele Uh, celor națiuni care sunt supuse cu predilecție atacurilor cibernetice. Facem tot mai multe exerciții și acum încercăm să să definim uh, domeniul uh, cibernetic uh, sau internet ca un nou sector al armatei, așa cum poate fi marina uh, și așa mai departe. Mm anumiți aliați uh, NATO au deja astfel de capacități cibernetice. M-am referit deci la amenințările hibride și cibernetice uh, în termen general. Cum uh, vedem cooperarea UE-NATO? E bine, ca și în trecut, Eh, iată că am reușit acum să atingem un nivel excelent, dar încă mai putem face foarte multe. Comparativ cu trecutul însă, iată că astăzi facem mult, mult mai multe și doar anul trecut am reușit să obținem două acorduri între NATO și UE eh, în domeniul cibernetic și în activitatea din Marea ege eh, Sunt Uh, reușite într-un singur an pe care nu le-am făcut în cei 10 ani anteriori. Iată, deci, proporțiile cooperării noastre. Apoi, mulți dintre dumneavoastră au invocat Turcia. Și cum ați spus, Turcia e importantă pentru Europa, pentru întreaga Europa, pentru că ei sunt uh, în avangarda luptei cu Daesh, ISIS, uh, la fel în Irak, au uh, infrastructuri, uh, curzii uh, utilizează infrastructuri turce în uh, lupta lor cu Daesh. Uh, unii se preocupă și de situația din Marea Neagră. Firește, Turcia este un partener cheie în Marea Neagră. Și răspunsul nostru la uh, uh evoluțiile rusești, în special din Crimea și Marea Neagră. Ce pot să vă spun? UE și NATO uh, în acest context își doresc să mențină Turcia ca un aliat angajat, tocmai pentru a asigura stabilitatea Sudului, a controla uh, terorismul, dar și a putea răspunde Rusiei în zona Mării Negre democrația, statul de drept sunt valori cheie și pentru NATO. Am uh, citat aceste valori în foarte multe capitale NATO, inclusiv la Ankara. Uh, noi susținem aceste uh, valori fundamentale și un mesaj pe care eu îl transmit în mod repetat. Mm, mi s-au pus întrebări și despre Libia. Cred că doamna Gomes a fost. Sunt complet de acord. Trebuie să avem instituții uh, de securitate, pentru că dacă doar antrenăm forțe fără a avea o structură, atunci nu facem decât să adăugăm instabilității uh, din zonă. Deci e nevoie de un minister de apărare modern acolo, care uh, uh, e supus controlului civil și nu invers E nevoie de un comandament major, de servicii de informații și NATO acum se află în uh, dialog cu guvernul recunoscut de ONU. Acești experți se întâlnesc cu experții NATO pentru a vedea ce putem face să se construiască astfel de instituții acolo. Sigur că nu e ușor, dar firește Uh, tema trebuie abordată, aceasta a construcției de instituții. Apoi, domnul Ștetina m-a întrebat despre responsabilitățile uh, partajate NATO-UE. Eu nu pot să vorbesc decât în numele membrilor NATO, inclusiv membrii NATO care sunt membrii UE, dar, în mod clar, aceștia s-au exprimat că acele state membre care sunt și membre ale UE, apărarea colectivă nu e o sarcină sau competență a UE, ci e o corresponsabilitate cu NATO. Puterea apărării colective a NATO e tocmai unitatea dintre Europa și America de Nord. Și se pot spune multe despre Canada și Statele Unite, dar ele nu sunt membre ale Uniunii Europene. Deci felul în care legăm America de Nord la această parte a Europei e tocmai prin aranjamentele de securitate, garanțiile oferite de NATO și Uniunea Europeană, membrii săi au exprimat același lucru și trebuie să fim foarte limpezi, pentru că așa putem avea o cooperare cât se poate de constructive, cele 42 de măsuri, proiecte pe care le-am citat și așa mai departe consolidând cooperarea noastră. Și tot cum am mai menționat, mai ales uh, când Marea Britanie <laughs> va părăsi Uniunea Europeană, nu NATO, într-adevăr, Uniunea Europeană, e bine, atunci 80% din cheltuielile NATO nu vor mai veni din UE, pentru că majoritatea cheltuielilor NATO vor proveni de la uh, trei state, cei mai, cele mai mari contributoare, care nu vor fi membre UE. Apoi, revenind la ce spunea domnul Donjon despre parteneriatul din Sud. Sunt de acord cu dumneavoastră că multe din măsurile pe care trebuie să le implementăm nici măcar nu au de face cu NATO. E vorba de poliție, control al frontierelor, servicii de informații, uh, luptă ideologică, lucruri care practic nu au de a face cu NATO. Dar asta nu înseamnă că NATO joacă un rol marginal. Rolul NATO este de maximă importanță, importanță și nici cum marginal. A spune Uh, soldaților, sutelor de mii de soldați NATO care au combătut în Afganistan, că au avut un, rol marginal, este complet greșit. Motivul pentru care suntem în Afganistan uh, sunt atacurile teroriste în Statele Unite. Suntem în Afganistan pentru a combate terorismul și noi tocmai asta facem. operațiunea cea mai mare, cea din Afganistan, a NATO, e legată de combaterea terorismului și nu putem spune acelor oameni că au jucat un rol marginal. E, joacă un rol important, un rol mare și ajută la crearea unei armate afgane de 350.000 de polițiști și soldați care acum poate să-și asume responsabilitatea asigurând uh, securitatea, siguranța țărilor. Atunci când NATO ajută coaliția în combaterea ISIS, antrenând ofițieri irakieni sau susținând prin avioane operațiuni aeriene, și asta ține tot de combaterea terorismului și nu e în niciun caz un rol marginal. Da, există multe instrumente, multe nu țin de NATO, dar rolul NATO este un rol important și mi-aș dori să avem un rol încă și mai important. În ultimul rând, ce se face în Balcanii de vest, e bine, și aici vorbim tot de combaterea terorismului, pentru că am vizitat recent Bosnia-Herzegovina și mi se spune acolo ce important e ca Balcanii de vest, întreaga regiune să fie stabilizată, tocmai pentru a oferi instrumentele necesare pentru a stopa fenomenul combatanților străini. Și NATO a jucat un rol cheie în uh, armata multietnică a Bosniei-Herzegovina. Suntem prezenți în uh, Kosovo cu trupele CAFOR și lucrăm cu partenerii din regiune. Suntem preocupați, firește, de situația din fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Procesele democratice de acolo trebuie respectate. Majoritatea uh, decide ce guvern formează și urmărim îndeaproape ce se întâmplă și în Albania înțelegând prin asta că ne-am dori să se găsească o soluție la problemele politice cu care ei se confruntă acum în Parlamentul albanez. Pentru că și Albania e un partener valoros al NATO. Iată, am răspuns la majoritatea întrebărilor, cred, poate uh, ultima, aceea a doamnei Harms, de ce e nevoie de mai mult NATO, ca să spun așa. Ei bine, Cerem aliaților noștri să ne ofere capacități diferite în termeni concreți, dar, în termeni general, ce pot să spun e că ne, e nevoie de uh, mai multă artilerie grea, bună oară, deci mai multă armată. Uh, după războiul recent, ne-am concentrat pe forțe expediționare ușoare, cum a fost cazul în Afganistan sau în Balcani. Dar astăzi Trebuie să fim mai rapizi, să ne putem deplasa rapid și strategic. E nevoie de mai multe uh, operațiuni de supraveghere și informație, tocmai din cauza amenințărilor hibride și, desigur, avem nevoie de un lucru foarte simplu, anume mai multe exerciții pentru a spori uh, uh, puterea de reacție. Și avem nevoie de multe capacități și aici e nevoie de mai multe investiții pentru că trăim într-o lume periculoasă. Cred că <laughs> închei aici răspunsurile mele și vă mulțumesc foarte mult. Domnule secretar general Stoltenberg, în numele tuturor colegilor mei, eh, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi aici și uh, pentru această dezbatere foarte fructuoasă și interesantă. Cred că discuția noastră, din nou, a demonstrat valoarea și necesitatea de a ține o legătură strânsă între UE și NATO și, cu siguranță, o cooperare sporită. Aștept cu interes uh, schimburile noastre de opinii într-o ședință viitoare. Încă o dată, mii de mulțumiri și mult succes în activitatea dumneavoastră. And we now leave our colleagues from CD to Acum îi părăsim pe colegii de la sede care își vor relua ședința. Ana Potic, aveți cuvântul. And allow us to, to say goodbye to the Secretary General.